Dragi colegi, doamnelor și domnilor, vă rog să ocupați loc. Vom începe în 30 de secunde. Ogłaszam wznowienie posiedzenia przerwanego Doamnelor și domnilor, Reuniunea suspendată pe 29 septembrie 2011 e declarată deschisă. Punct procedural. Domnule Stevenson, e vorba despre delegația din, uh, către Iran. Domnule Stevenson, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, știrile din această dimineață, cum că guvernul american ar fi descoperit o intenție a Iranului să-l asasineze pe ambasadorul Arabiei Saudite de la Washington și împreună, această știre împreună cu aceea că 300 de prizonieri au fost uh, uh un număr de 300 de prizonieri li s-a schimbat sentința cu una la moarte. E vorba de oameni care au participat uh, la revoltele din Teheran, e vorba de studenți. Reprezintă, iată, două știri îngrijorătoare. Eu cred că am ajuns într-un punct extrem de dificil. Conferința președinților a decis să trimită o delegație la Teheran în două-trei săptămâni. Dar eu cred că Iran e un stat care nu merită o asemenea publicitate, nu merită să fie oxigenat de o astfel de delegație. Și aș dori să țineți cont de acest lucru și să reveniți asupra deciziei luate deja. Uh, Mulțumesc pentru această observație, spune președintele. Cu siguranță o să o luăm în calcul când vom lua decizia. Domnul Salato are cuvântul. Uh, Domnule președinte, date fiind cele spuse, eu uh, aparțin membrilor delegației pentru Iran și împreună cu colegii mei italieni am spus că suntem împotriva acestei delegații, suntem împotriva acestei călătorii. Rugăm biroul să, se, să revină asupra acestei idei, fiindcă nu facem decât să facem publicitate guvernului de la Teheran. Uh, Mulțumesc foarte mult, spune președintele. Cu siguranță vom lua în considerare propunerile dumneavoastră. Protocol z Iată,